vom vota. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind relațiile comerciale între UE și Tunisia. Avem uh, raportul doamnei de Sarnes cu privire la introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia și uh, declarația Comisiei cu privire la Tunisia și ce se întâmplă pe acolo. Mai întâi de toate îi dăm cuvântul doamnei de Sarnes. Euh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și Eh, doamna Cecilia Maștrom, este, avem, astăzi avem o dezbatere foarte importantă și o să mai vorbesc despre asta. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care s-au eh, implicat extrem de mult în ultimele două săptămâni pe marginea acestui dosar foarte important, nu numai pentru Tunisia, dar și pentru Europa și pentru ideea noastră pe care o avem despre aceasta. Și știți foarte bine ce se întâmplă în eh, Tunisia, care este con- contextul. Vă dați seama ce drum a străbătut Tunisia de la primăvara arabă este una poate dintre singurele țări care a reușit această tranziție democratică și care a reușit uh, să adapte această uh, democrație și a primit uh, premiul Nobel pentru pace pentru dialogul tunisian uh, Uh, foarte, bineînțeles, pe bună dreptate. Dar știți care este provocarea cu care se confruntă aceste țări? Ne amintim cu toții de atacurile teroriste care au zguduit această țară, dar teroriștii nu au atacat în Tunisia întâmplător, ci pentru că Tunisia, iată, acum este pe drumul către reușită și dacă reușește, bineînțeles, uh, și făcând acest lucru, teroriștii au distrus economia, uh, acum șomajul este foarte ridicat, mai ales în rândul tinerilor și mai ales tinerilor cu uh, diplomă universitară și se pun foarte multe probleme, mai ales uh, cu vecinii, cu Libia și poate uh, mâine, poi mine cu Algeria. Și da, într-adevăr, trebuie ca Tunisia să fie o poveste cu succes și noi trebuie să ajutăm Tunisia în acest sens și iată acesta este uh, spiritul celor două texte despre care vom vorbi. În primul rând, avem un text foarte important care este prezentat de Comisie. Eu? Este vorba de măsuri de urgență pentru uleiul de măslină. Este important, am să vă explic imediat, pentru că trebuie să facem lucrurile la modul concret. Nu trebuie doar să vorbim, doar să uh, ținem discursuri frumoase. Trebuie să fim la înălțimea solidarității cu Tunisia și cu tunisienii. Ce propune Comisia e foarte bine, nu trebuie doar să crească exporturile de ulei de măsline ale Tunisiei, ci să crească cu 35.000 de tone pe an, pentru următorii 2 ani, cotele de ulei de măsline cu taxe vamale zero. Am să vă dau o cifră. În Uniunea Europeană producem peste 1.400.000 de tone de ulei de măsline deci e foarte importantă pentru Tunisia această măsură și nu va destabiliza Europa. Am depus amendamente pentru a cere revizuirea după un an, ca să vedem cum va fi situația și, dacă vor fi probleme, vom lua măsuri, vă amintesc. În al doilea rând, discutăm despre uh, un raport referitor la liberul schimb, acordul de liber schimb între UE și Tunisia. Primul nivel s-a produs, mâine vom uh, adopta o rezoluție la care am lucrat foarte mult în comisia noastră și mesajul Parlamentului e foarte simplu. Nu vrem doar să vorbim de comerț și liber schimb. E vorba de o rezoluție politică. O exprimare a solidarității noastre față de democrație, creștere și ocupare în Tunisia. Și în această rezoluție menționăm condițiile reușite. spunem că trebuie să fie un acord politic, trebuie să fie un acord asimetric pentru Tunisia, în primul rând, și progresiv. În al treilea rând, trebuie să fie transparență și nu doar transparență dar tunisienii trebuie să-și însușească acest acord, să îl facă al lor și de aceea mă bucur că am avut dialogul cu parlamentarii tunisieni pe care i-am primit aici la Parlamentul European. Este foarte important ca acest acord să fie bine instaurat trebuie să uh, servească Tunisii, trebuie să fie în slujba tuturor tunisienilor și atunci abia vom fi la înălțimea cerinței, cerinței de a fi alături de această țară și de acest popor. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Mulțumesc, stimată doamnă raportor. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc. Iar acum voi da cuvântul doamnei comisar Cecilia Malmström în numele Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună seara! Tunisia și Uniunea Europeană Democrația în Tunisia avansează grație unui parteneriat special, comercial și o serie de alte elemente, cum ar fi, de exemplu, intensificarea dialogului politic și o creștere în ceea ce privește asistența tehnică și financiară pentru Tunisia. Așa cum spunea și doamna raportor, este foarte important să susținem această țară cu o democrație fragilă, vulnerabilă și unde situația, după cum știm, este foarte dificilă pentru cetățeni și pentru guvern. La 20 de ani după semnarea acordului de asociere UE-Tunisia, prin care uh, comerțul bilateral s-a dublat, am început acum un nou proces pentru întărirea și adâncirea relațiilor noastre comerciale și mai mult. Și este convingerea mea și manifestațiile cetățenilor de acolo au demonstrat acest lucru că succesul politic al Tunisiei depinde și de cel economic. Cele două merg mână în mână și avem obligația să susținem acest proces deschiderea către investiții și comerț uh, își poate aduce contribuția în acest sens. De aceea, negocierea unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător reprezintă una din reformele pe care UE le poate susține în Tunisia. Și aceasta va merge mână-mână cu procesul de reformă care a început deja în Tunisia. Și pot să vă spun că am fost uh, deja acolo pentru lansarea negocierilor acestui acord de liber schimb. Ținând cont de situația economică fragilă, aceste uh, provocări sunt esențiale pentru uh, Tunisia și negocierile sunt esențiale. Iată de deci, ce, așa cum spunea raportorul, avem nevoie de o deschidere a pieței asimetrică și progresivă, astfel încât să vedem cum se vor uh, mișca mai departe în statutul respectiv. E nevoie de o înțelegere reciprocă, de o ascultare reciprocă pentru a ține cont de realitățile, specificitățile și așteptările fiecăruia dintre cele două părți. Uniunea Europeană va însoți aceste negocieri și implementarea printr-un pachet de măsuri de susținere. Pachet care va susține reformele și va duce până la urmă la modernizarea anumitor sectoare cheie, cum ar fi, de exemplu, serviciile și agricultura și, de asemenea, va oferi susținere pentru sectorul privat. Știu foarte bine cât de importantă este societatea civilă din Tunisia, care are un rol cheie de jucat și l-a jucat deja și în trecut. Și în cadrul acestei negocieri vor fi importanți. Și pot să vă spun că m-am întâlnit cu reprezentanții acestei uh, societăți când m-am deplasat acolo. Cred că trebuie să promovăm uh, dialogul și transparența cu societatea civilă, atât tunisienii cât și uh, Uniunea Europeană. Societatea civilă va trebui informată după fiecare rundă de negocieri. E nevoie de o implicare um, a acestei societăți, astfel încât să fie la zi în legătură cu negocierile și viitorul implementării. În ceea ce privește proiectul de regulament pentru uleiul de măsline, noi dorim să transmitem un mesaj pozitiv Tunisiei și să aducem niște beneficii concrete și tangibile pe termen scurt pentru economia care are nevoie de acest lucru aceea salut uh, felul în care s-a rezolvat problema aici la Parlamentul European. Vreau să mulțumesc doamnei de raportor și toți cei uh, de la Comisia INTA. Pot să spun că au lucrat foarte bine cu noi pe această temă. Sper ca Parlamentul să susțină mâine propunerea Comisiei INTA, astfel încât uh, ajutorul pe care îl oferim Tunisiei să poată intra în vigoare cât mai repede cu putință. Importurile de ulei de măsline din Tunisia, bineînțeles, se va trebui să țină cont de originea preferențială și de toate cerințele sanitare și fitosanitare. Măsura a fost propusă pentru o perioadă limitată la 2 ani și va fi monitorizată îndeaproape. Pot să vă asigur că această propunere a Comisiei ține cont de situația generală în sectorul uleiului de măsline. Ne așteptăm ca acest volum al contingentelor să fie monitorizat și să fie Uh, preluat de piață fără niciun impact semnificativ. Vă mulțumesc de aceea și sper că mâine să transmitem un mesaj puternic din partea Uniunii Europene că susținem societatea tunisiană, că îi vom ajuta pe termen scurt, mediu și lung, pentru că este vorba de un adevărat parteneriat. Mulțumesc! Tak, dziękuję. Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum, în numele Comisiei Agri, Dau cuvântul doamnei Aguilera Garcia. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Malmström, doamna comisar. Vreau și eu să o felicit pe doamna de Sarnez pentru acest raport. Eu am fost uh, raportor pentru aviz la Comisia Agri și vreau să vă spun aici uh, un lucru care nu s-a recunoscut îndeajuns în acest uh, raport. Primul lucru pe care aș dori să-l spun este că Comisia Agri a fost pentru un astfel de acord politic pentru a susține aceste măsuri comerciale de urgență pentru Tunisia. Am avut uh, un vot majoritar pentru a respinge propunerea prin care se dorea să rămânem doar cu propunerea de la Comisie. Deci, Comisia noastră este favorabilă acestui acord politic. Însă, cred că nu se ține cont de interesele sectorului uleiului de măsline din Europa. Și multe zone rurale, printre care și zona de unde vin eu, Andalusia, depind de acest uh, sector de activitate. Deci nu putem lăsa deoparte în abordarea acestui raport uh, aceste aspecte. De aceea, doamnă comisar, uh, v-aș cere să fiți atentă la aceste probleme, să introduceți amendamentele 11, 12, 13 și 14 în text, pentru că, din punctul meu de vedere, aceste amendamente nu dăunează niciun fel susținerii pe care, într-adevăr, trebuie să o acordăm Tunisiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, trecem la reprezentanții grupurilor politice și, în primul rând, din partea grupului PPE, domnul Fisas Saixela. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Tunisia este probabil uh, singura țară din bazinul uh, sudic al Mediteranei care se află pe drumul democrației și acesta reprezintă un model bun pentru noi, dar este un exemplu prost pentru islamiștii radicali care fac tot ce le stă în putință pentru ca Tunisia să falimenteze. Iată de ce e important să-i acordăm uh, ajutorul în aceste momente dificile și susțin um, acordarea de contingente tarifare extraordinare. Totuși, trebuie să ținem cont și de fermierii care vor plăti consecințele acestor măsuri acordate. Deci trebuie, pentru a echilibra situația, să oferim niște măsuri prin care producătorii europeni să nu uh, fie afectați de acest acord. Iată de ce am prezentat niște amendamente pentru a clarifica acest punct și care sper să fie votate mâine. Așa cum arată textul pe care îl vom vota mâine, această acordare a măsurilor extraordinare nu condiționează în niciun fel uh, propunerea de negociere a unui acord de liber schimb UE-Tunisia, acord pe care îl susțin pe deplin și cred că reprezintă un pas înainte pentru consolidarea democrației în Tunisia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului SD, domnul Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Da, funcționează în sfârșit. Uh, domnule președinte, doamnă comisar, uh, doamnă raportor, dragi colegi, cred că uh, toată lumea din Parlamentul European are același obiectiv, respectiv să ajutăm la modul cel mai concret și durabil Tunisia și poporul tunisian. S-a spus același lucru, acest lucru, dar trebuie să-l reamintim pentru că este foarte important pentru noi, europenii. Uh, Tunisia este leagănul, dar și uh, simbolul uh, primăverii arabe. Este una dintre puținele țări astăzi care e pe cale să înfăptuiască tranziția democratică și doamna Sarnez, pe drept cuvânt ne-a reamintit, Tunisia se confruntă cu provocări foarte mari, provocări teroriste, amenințarea teroristă, provocări economice, șomajul foarte mare, turismul care se prăbușește, deci trebuie să vedem cum putem la modul concret și durabil să-i ajutăm pe tunisieni. Primul lucru și e reamintit aici în text este să acordăm ajutoare financiare excepționale și multe state membre s-au angajat în acest sens. În al doilea rând, ce putem face acum, uh, în mod urgent și temporar, este să extindem aceste cote uh, de ulei de măsline uh, scutite de taxe vamale și cred că e bine să avem o dezbatere sinceră între colegi. Nu cred că, având în vedere lipsa importanței uleiului tunisian pe piața europeană, nu cred că impactul sau efectul asupra prețurilor sau a producătorilor europeni va fi simțit folositor. E o măsură temporară care va ajuta economia uh, tunisiană. Iar în ceea ce privește acordul de liber schimb, aș dori să spunem, să subliniem că e vorba despre un parteneriat, un parteneriat care nu este doar economic, ci și politic. Ce presupune el? Uh, bineînțeles că trebuie să fie asimetric, să fie progresiv, uh, treptat și aici mă adresez doamnei comisar, știu că e conștientă de acest lucru, o asociere Uh, trebuie să asociem și societatea civilă care este îngrijorată pe drept cuvânt și trebuie să uh, o liniștim. Trebuie ca Europa în acest acord să arată că nu facem afaceri așa ca de obicei, uh, ci că există un imperativ politic de care ținem cont și pe care încercăm să-l încurajăm. Trebuie să fim la înălțimea așteptărilor, a situației și a speranțelor și aspirațiilor poporului tunisian. Mulțumesc foarte mult. În numele grupului ECR, Domnul Notis Marias, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul agriculturii din Grecia are de suferit și uh, subvențiile au fost desfințate pentru agricultori, iar producătorii de ulei de măsline au uh, mari probleme și din cauza fenomenelor climatice și din cauza altor fenomene. Și în acest context se propune ca Uniunea Europeană să importe um, 35.000 de tone de ulei de măsline în următorii doi ani din Tunisia. Este o nouă lovitură pentru poporul grec. Dar uh, tocmai de aceea s-a făcut uh, propunerea legislativă de contingent uh, de import de ulei de măsline fără, fără taxe. Ce se încearcă să se acopere aici? Cine este implicat? Producția de măsline din Creta, din Lesbos, va fi afectată și aceste insule nu vor mai suporta încă o lovitură. Mulțumesc de la grupul ALDE, Doamna Șache, un minut 30. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Pe măsură ce ne oferim susținerea pentru a avea o cooperare mai strânsă între UE și Tunisia, trebuie să începem să recunoaștem și problemele cetățenilor din Tunisia. Știm că trec prin momente dificile și suntem încurajați de curajul și puterea acestor persoane pentru a depăși reprimarea, indiferent că e vorba de islamism sau autoritarism și chiar și atentatele teroriste. Tunisia este un exemplu de tranziție pașnică și acest drum de tranziție spre democrație este dificil. Iar Tunisia trebuie să fie un partener esențial pentru noi. Să ne reamintim de ce, uh, în urmă cu cinci ani, Mohamed Bouazizi uh, și-a dat foc din disperare și a devenit un adevărat simbol pentru toți cei care erau educați, dar pentru care corupția nu le mai oferea nicio oportunitate sau perspectivă de viitor. Sper ca acest acord de liber schimb și o susținere adecvată să ajute societatea tunisiană să uh, își formeze mai bine viitorul. De aceea aș cere colegilor să nu se împotrivească acestui contingent minim uh, scutit de taxe vamale pentru uleiul de măsline. Impactul va fi minim pentru piața europeană și va avea o susținere deosebit de mare pentru economia tunisiană. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum din partea grupului GUE, domnule Iaric. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea doamna Maria de Sarnez, răspunderea noastră e să uh, sprijinim emanciparea poporului uh, uh, tunizian, care, așa cum au spus și alți colegi, se face acum chiar în ghearele terorismului, care a fost într-o țară care a fost uh, lovită de trei ori de atentate teroriste cu consecințe asupra uh, ocupării și asupra activității economice. Astfel de uh, măsuri preferențiale pot fi hotărâte, pot fi acordate, având în vedere situațiile specifice din țările din sudul Mediteranei. E vorba de fructe și de legume, unde ar trebui să avem un calendar clar pentru a evita concurența neloială și la fel și în ce privește producția de ulei de măsline. Spre deosebire de acordurile de liber schimb totale care distrug activitatea sau, spre deosebire de, de, de subvenții care depind de femei, preferăm uh, astfel de acorduri de parteneriat, de cooperare, care au fost convenite după consultarea societății uh, tunisiene și după studii de impact necesare pentru a pregăti aceste negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! În numele verzilor are cuvântul domnul Jordi Sebastian domnule președinte, doamnă comisar. Iată, vorbim din nou despre Tunisia și de data aceasta e vorba de măsuri foarte concrete. Se pare că, în sfârșit, ne dăm seama că Tunisia este singurul aliat democratic în nordul Africii și că trebuie să primească o susținere preferențială. Există două chestiuni diferite. În primul rând, măsurile comerciale de urgență pentru a putea importa mai mult uh, ulei de măsline fără taxe vamale. Suntem absolut de acord cu acest lucru și vă spun asta venind dintr-o țară unde se produce foarte mult și foarte bun ulei de măsline. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de Tunisia, care are multe de suferit pe drumul spre democrație. Terorism, criza migranților din Libia și așa mai departe. Dar dacă trebuie să-i ajutăm mai concret, uh, Uh, Uniunea Europeană are foarte puțină imaginație pentru a găsi noi măsuri uh, și vorbim acum despre tratatul de liber schimb, cu o dezechilibrare foarte mare între marea putere economică europeană și economia mică a Tunisiei, cu diferite, diferite deficiențe structurale. Tunisienii pot veni aici doar dacă au o viză, în timp ce noi ne putem duce acolo fără niciun fel de problemă. Această uh, începere a negocierilor nu a ținut cont nici de organizațiile din societatea civilă de acolo. Există multe alte modalități de a ajuta Tunisia, nu numai aceasta. Trebuie să eliminăm dogmele liberale și dorința noastră de a ajuta o economie care nu este pregătită să primească acum astfel de măsuri. Susținerea politică și economică nu trebuie să implice neapărat astfel de tratate dezechilibrate. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum din partea grupului FDD, domnul D'Amato, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Coleg... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, nu comiteți această eroare gravă. Nu vom ajuta poporul tunisian dacă vom importa ulei de măsline cu taxe zero. Nu uh, facem decât să dăunăm agriculturii din sudul Europei, să îi uh, terorizăm pe cetățeni și pe agricultorii care se tem de prăbușirea prețurilor în agricultură. Ascultați avizul Comisiei Agri din Parlament și în plus avem și riscul uh, contrafacerii etichetei Made in Italy. Iar uh, consumatorilor italieni li s-ar uh, aplica o aena decizie fără să se țină cont de impactul acesteia asupra ocupării sau asupra mediului, printre altele. Oricine, orice șmecher a ajuns în Italia va transforma uleiul uh, tunisian în ulei italian, pentru că uleiul e greu de identificat și se și vede. S-au confiscat în uh, Puglia 7000 de tone de ulei extravergin din Africa de Nord, care era vândut drept ulei italienesc. Toate acestea nu uh, sunt măsuri luate pentru tunisieni. Unii vor avea de câștigat pentru că vor amesteca uleiurile de măsline și această propunere nu va face decât să dăuneze agriculturii din sudul Italiei. Numai acest sector va purta povara democrației. Toată Europa trebuie să contribuie la combaterea fundamentalismului. Zona mediterană europeană este cea care trebuie susținută uh, Aici trebuie susținută agricultura și nu trebuie introduse astfel de false măsuri de susținere. Uh, să știți că alimentați un război între săraci dacă adoptați această măsură. Mulțumesc, acceptați un cartonaș albastru de la domnul Caspari? Vă rog. Fără microfon. Uh, micro, please. Stimată colegă, ați vorbit acum despre posibilele efecte negative asupra uh, industriei italienești a uleiului de măsline. Sunteți de acord cu mine că pe um, piața actuală din Europa avem apro- aproximativ 2 milioane uh, de ulei de măsline pe an și că vorbim de doar de 35.000 de tone care ar veni din Tunisia și că uh, Italia a exportat uh, în ultimul an 500.000 de tone în celelalte state? nu vă dați seama că, i-aș, că i-ați ajuta pe tunisieni prin această măsură și că ce s-ar importa din Tunisia ar însemna doar o picătură într-un ocean? Mulțumesc. Vă rog să răspundeți. Eu am spus cu totul altceva. Eu am vorbit despre o politică agricolă, agricolă euro-mediteraneană, adică aș, ar trebui incluse statele din Africa de Nord, toți producătorii. Să nu uităm că în Europa avem un alt mod de lucru, însă produsele sunt aceleași. Am vorbit despre un război între săraci și când vorbim despre aceste 35.000 de tone ori 2, Uh, acestora li se adaugă alte zeci de mii de tone încurajate de Uniunea Europeană. Eu am spus că toată lumea trebuie să ajute Tunisia și nu doar Europa. Tunisia e un avampost al democrației și trebuie să-i ajutăm, dar nu așa. Mulțumesc, doamnă D'Amato. În numele ENF, domnul deputat Filip Loazo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac două observații cu privire la această propunere. În primul rând, încă o dată, Parlamentul European, pretinzând că susține procesul democratic, face o politică de ingerență care îl caracterizează foarte bine, prea des. Cunoaștem acțiunile anumitor țări europene, ingerența lor în procesul de democratizare a unor țări din Africa de Nord sau din Orientul Mijlociu. Dar ce impact poate avea aceste scutiri de taxe vamale asupra crizei politice uh, din Tunisia? Aș dori acum să vă atrag atenția asupra efectelor asupra Uh, producătorilor europeni de ulei de măsline. Acest sector a traversat o criză foarte gravă și nu trebuie ca situația să fie îngreunată doar datorită uh, măsurilor uh, economice. a a fost această epidemie foarte celebră și nu trebuie să mai batem un cui în, în coșciug. Micii producători, din nou, vor plăti oarele sparte. Uh, raportarea consideră că um, producătoarea ar trebui să dea dovadă de solidaritate față de sudul um, Europei, însă cred că dacă am fi de bun simț, ar trebui să uh, încurajăm uh, importurile, pentru că importurile scutite de vaze da, uh, vamale au efecte negative asupra economiei europene. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul domnului Cicu, două minute și jumătate. Se Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun un lucru foarte clar. Eu unul sunt pentru o politică de coeziune care să susțină procesul de democratizare în Tunisia și să susțină sistemul tunisian. Însă, nu sunt de acord neapărat cu astfel de măsuri pentru piața uleiului de măsline. Nu e vorba aici de produsul în sine, dar e vorba de o piață care este afectată de fiecare dată când e vorba doar de anumite zone și regiuni de producție. Roșiile, uleiul de măsline și așa mai departe. De ce nu vorbim acum de lapte sau de carne? De ce nu începem, de exemplu, să um, facem o diversificare și mă gândesc aici la ce se întâmplă în sudul Italiei, în uh, Sicilia, Puglia și așa mai departe, regiuni care trebuie de fiecare dată să îngenuncheze în fața celorlalți. Nu e vorba aici de cât producem, e vorba de a ști cu exactitudine care sunt daunele pe care le provocăm cu astfel de măsuri, pentru că mulți producători mici, agricultori mici au de suferit. Mai mult decât atât, uh, agricultura europeană are de suferit și de aceea ar trebui să transmitem un mesaj foarte clar de coeziune și de rezistență în urma acestor măsuri. Eu aș propune un amendament pentru a respinge total propunerea Comisiei. Mulțumesc. Și acum domnul Boștinaru. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnă raportor. Aș dori să-i mulțumesc înainte de toate doamnei raportor pentru excelentul său raport și îl susțin 100%. Pluralism și democrație este o sursă de inspirație, speranță și respect pentru noi toți. Tunisia însă se confruntă astăzi cu provocări economice, sociale și de securitate enorme. De aceea este fundamental și urgent să ajutăm această țară dincolo de discursurile noastre flamboiante acum în acest moment așa cum i am promis și din păcate am făcut atât de puțin. propunerea comisiei pentru introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru tunisia face parte din acest pachet de ajutor urgent. de aceea îi rog pe toți colegii mei să susțină textul acestui raport așa cum a fost propus de raportor și mai ales să evităm trialogul care ar fi de natură să ne scoată din orice grafic relevant pentru tunisia.

Mulțumesc. Atentatele teroriste din Tunisia au avut un impact puternic asupra Tunisiei și asupra economiei sale vulnerabile. Iată de ce inițiativa Comisiei în ceea ce privește importurile suplimentare scutite de taxe de ulei de măsline sunt uh, binevenite. Unii dintre colegi s-au plâns de efectul uh, nefast al unor astfel de măsuri pe piața europeană. Însă Uh, e vorba de aceeași uh, cantitate de ulei de măsline pe care am avut-o uh, în fiecare an. Producția noastră a scăzut foarte mult și cantitatea care ne-ar veni din Tunisia reprezintă doar 1,7% din producția noastră. Deci aș vrea să întreb pe acești colegi cum consideră că un procentaj în plus ar putea distruge piața europeană care a scăzut în ultima vreme cu 48%. Însă pot să-mi imaginez foarte bine cum poate afecta economia tunisiană, unde locurile de muncă în acest domeniu sunt de un milion și poate aduce multe beneficii. Pentru noi nu înseamnă nimic, pentru tunisieni înseamnă foarte mult și sper ca Parlamentul să dea dovadă de acea solidaritate pe care a promis-o în votul de mâine. Mulțumesc și acum uh, colegul Forența. Mulțumesc, domnule președinte. Acum vorbesc în nume personal și aș dori să spun uh, în această calitate că sunt de acord cu obiectivul Comisiei, respectiv să încurajăm uh, democratizarea în Tunisia, să ajutăm uh, economia tunisiană care au fost uh, foarte uh, lovite de atentatele teroriste și sunt pentru orice măsură de solidaritate politică și economică pentru toate sau față de toate popoarele uh, din sudul Mediteranei. Însă îmi fac griji în legătură cu instrumentul propus aceste importuri scutite de taxe vamale și acordul de asociere între Uniunea Europeană și eh, acordul de liber schimb. Aceste măsuri nu vor ajuta Tunisia. Dacă am vrea să ajutăm populația din Tunisia, ar fi trebuit să mm, ștergem datoria eh, acestei țări. Mi se pare că facem așa discursuri frumoase doar dacă pretindem că ajutându-i pe, ajută, pe agricultorii uh, tunisieni vom ajuta Tunisia. De fapt, uh, nu facem decât să uh, ajutăm marile multinaționale. Mă gândesc la regiunea Puglia, care este foarte afectată de această epidemie exilela. Și nu cred că vom ajuta. Deci voi vota Uh, împotriva ajutorării agricultorilor din Pulia și din Tunisia. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Caspari. Un minut, vă rog. Stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, vrem să ajutăm Tunisia, dar vrem și să primim ceva în schimb din partea Tunisiei. Vrem să ajutăm Tunisia pentru că vrem să îi oferim niște cote de ulei de măsline, în condiții uh, bune și vrem să ne ameliorăm uh, accesul la piața tunisiană printr-un acord de liber schimb solid care ofere perspective Tunisiei. Pe de altă parte, mi-aș dori ca și Tunisia să-și ia în serios obligațiile și când văd că foarte mulți tunisieni sunt pe drum spre Europa, mi-e clar că trebuie să combatem cauzele plecărilor. Și pe de altă parte, Tunisia ar cunoaște mari dificultăți în uh, reprimirea de uh, migranți. În uh, țara mea, în 2015, nu a fost nici măcar un migrant tunisian care să fie recunoscut ca uh, azilant. Mai puțin de 1% dintre ei uh, primesc dreptul de azil și eu mi-aș dori ca Tunisia să coopereze și să ne ajute și ea pe noi să ne rezolvăm problemele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caspari. Doamna deputat Maria Arena, un minut. Merci, monsieur le mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar și doamna raportor. Acest acord de liber schimb se negociază într-un context uh, oarecum special, pentru că după Revoluția din 2011 și chiar și înainte, Tunisia a avut nevoie de ajutor, de aceea salut acordul referitor la uleiul de măsline. Câteodată mă surprinde atitudinea anumitor colegi de aici uh, care uh, pun problema impactului unui uh, procentaj scăzut de 2% pe piața europeană, când uneori, când e vorba de acorduri de liber schimb care ar putea avea cu adevărat efecte nefaste asupra agriculturii, uh, Aceiași colegi sunt cei mai mari susținători ai acestor acorduri. De aceea v-aș cere să analizați mai îndeaproape uh, consecințele pe care le-ar putea avea aceste măsuri um, asupra agriculturii. În cazul um, acestui acord de liber schimb, ar trebui să vedem ce se întâmplă cu posibilitatea de a pierde locuri de muncă în ceea ce privește calitatea și dezvoltarea durabilă, pentru că trebuie să țină cont de diferența de competitivitate între cele două economii și, așa cum ați spus, doamnă comisar, trebuie să fim atenți și la implicarea societății civile, pentru că ne are, are foarte multe informații pentru noi. Și mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc! Și acum, domnul Polieze, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni, niciunul dintre noi, nu poate să spună că nu e gata să ajute poporul tunisian după atentatele lașe de anul trecut, dar Europa și-a făcut uh, treaba prin acordarea celor 500 de milioane de euro care au fost uh, deblocați în 12 februarie, în urmă cu câteva zile de către Comisie. Deci nu cred că este reacția cea mai bună pentru a susține această tânără democrație care este uh, Tunisia. Cu aceste 70.000 de tone de ulei de măsline scutite de taxe vamale, care se adaugă totuși la cele 56 de 1700 de tone prevăzute de un alt acord, nu facem uh, decât să masacrăm agricultura din sudul Europei, mai ales din Italia, și aceasta într-o perioadă cu totul și cu totul specială, pentru că a spus deja, uh, au mai spus alți colegi, axila care este o boală care xilela, care este o epidemie care afectează uh, uh copacii, are efecte nefaste, deci eu sper că acest regulament să nu fie adoptat și să nu mai masacrăm agricultura din sudul Europei. Mulțumesc, domnul Panzeri, un minut. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc doamnei de Sarnez pentru munca sa. Am spus deja multe, s-au spus deja multe în legătură cu situația din Tunisia. Cred că Uniunea Europeană are datoria de a um, aduce ceva în plus la nivel politic, economic și financiar pentru a înlesni um, procesul de tranziție și pentru a-l îndrepta către un final fericit. Nu putem să mai pierdem timp, trebuie să progreseze negocierile privind relațiile comerciale și ca să avem rezultate reale și eficace pentru economia tunisiană, este nevoie de cât mai multă transparență și de o implicare completă a societății civile din Tunisia. Este esențial și Parlamentul European trebuie să ceară acest lucru cu tărie și hotărâre. Cred că subiectul uleiului de măsline din Tunisia trebuie tratat și el cu transparență. Trebuie să dăm dovadă de bun simț în evaluarea amendamentelor depuse. Cred că pot să afirm că Tunisia așteaptă din partea Parlamentului European un semnal puternic pentru crearea unui cadru de relații comerciale echilibrate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ruaș, un minut. Mulțumesc, președinte. Bineînțeles că suntem pentru uh, solidaritate din partea UE către țările care trec prin momente dificile, în special atunci când e vorba de țări unde există atentate, cum s-a întâmplat cu Tunisia însă am dorit să ne manifestăm și reticențele noastre față de felul în care dăm dovadă de solidaritate în acest caz concret. Și asta nu doar pentru că vom afecta încă o dată un sector care și așa este vulnerabil, ci pentru că produsele și instrumentele existente în politica de vecinătate sau în alte politici sau prin diverse mijloace de uh, Uh, stabilizare și de uh, întărire a economiei ar putea fi aplicate înainte de astfel de măsuri. Cu toții știm uh, foarte bine cât de important este sectorul uleiului de măsline pentru economiile din sudul Europei, cum este cazul Portugaliei. De aceea, principiul de solidaritate nu trebuie aplicat doar în afara UE, ci și în interiorul său. De aceea ar trebui să protejăm mai bine acest sector cheie pentru economia statelor membre și să dăm dovadă de solidaritate și în alt fel. Și eu voi vota pentru a reflecta această poziție. Mulțumesc și acum domnul Parnia. Mulțumesc foarte mult, doamna raportor provocarea cea mai mare pentru vecinătatea Europei uh, o reprezintă situația din Tunisia și pentru a ajuta această țară, prima acțiune este să propunem o creștere a exporturilor, mai ales în acest domeniu cheia care îl reprezintă exportul de ulei de măsline. Bineînțeles, după aceea trebuie să încheiem repede, cât putem de repede, un parteneriat de schimb, liber schimb Uh, cu Tunisia. Dar uh, sprijinul nostru trebuie să meargă chiar mai departe și solidaritatea ar merita o cooperare um, între țările uh, din Maghreb, care nu există astăzi. Și de aici intervine Uniunea Europeană. Aici trebuie să intervină ea prin forța sa de, diplomatică. Dacă susținem economia din Tunisia, susținem democrația acolo. Combatem terorismul care lovește această țară. Dacă luptăm împotriva terorismului, ne apărăm chiar pe noi. Iată care este mesajul pe care toată lumea a ar trebui să îl înțeleagă în această seară în seara de plen. Mulțumesc, domnul Lavia, acum. Grazie, signor președinte. Eu voterò... Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vota împotriva acestei propuneri pentru că obiectivul e corect, însă instrumentele alese pentru atingerea acestui obiectiv sunt greșite. O reducere a taxelor de import nu are și nu va oferi niciun fel de avantaj producătorilor tunisieni și nici operatorilor economici tunisieni. Efectele benefice vor fi resimțite doar de un grup de importatori europeni, care se vor îmbogăți din uh, taxele plătite de consumatorii europeni. Nu aceasta este Europa pe care ne-o dorim. Și cred că procedăm greșit. Vom penaliza un sector, sectorul agricol din sudul Europei, care este oricum afectat de multe dificultăți și nu vom obține niciun efect. Astăzi eh, vorbim despre un ulei foarte tulbure. Președinta întrerupe, urmează domnul De Castro. Președinte, comisari, onorevoli colegi. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi. Dacă ajutăm Tunisia în ziua de astăzi eh, într-o situație dificilă este de datoria noastră, este o datorie morală. Însă există și alte mijloace mai eficiente pentru a ajuta economia tunisiană și există alte metode în afară de aceste programe față de uleiul de măsline, care într-adevăr este un produs foarte important și care este oricum importat puternic în UE. S-a vorbit deja de efectele acestor măsuri pentru uh, Uh, producătorii europeni. Trebuie să nu mai punem în pericol uh, acest sector uh, al uleiului de măsline în Europa, pentru că este un sector vulnerabil și v-aș ruga de aceea să susțineți amendamentul Comisiei Agri care dorește să elimine distorsionarea pieței obținută prin aceste măsuri. Mulțumesc și acum doamna Petir un minut gospoo predsjednice tunis je jedna od rijetkih zemalja u kojoj je smjena vlasti kao posljedica prosvjeda. tunisia este un uh, stat unde primăvara arabă nu a dus la crearea unui haos așa cum s a întâmplat în celelalte state și uh, în loc de asta Tunisia are o reală tranziție democratică. Trebuie să ajutăm Tunisia să ajungă realmente la democrație și să își introducă uh, bunurile pe piața europeană. Dar nu trebuie să facem acest lucru prin măsuri care dăunează unor uh, state europene afectate deja de măsurile de embargo impuse de Rusia. Uleiul de măsline este cel mai important produs agricol al Tunisiei um, pe care îl importă Uniunea Europeană, însă importurile acestea vor, nu vor permite Uniunii Europene să-și reglementeze propria piață, pentru că um, ar fi un influx prea mare de ulei de măsline din această țară pe piața noastră. Cred că trebuie să ajutăm Tunisia, însă trebuie să apărăm interesele producătorilor de ulei de măsline din Croația și din restul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Silva Pereira. Un minut. Doamnă uh, președinte, doamnă comisar, doamnă raportor, aș dori să încep cu punctul cel mai important. Uniunea Europeană avea această obligație politică de a respecta angajamentul de a strânge uh, sau de a consolida relațiile comerciale cu Tunisia. Astăzi îi revine și obligația morală de a susține și mai mult Tunisia după atentatele teroriste care au uh, lovit uh, atât de puternic economia din Tunisia. Și de aceea credem că este foarte important, e logic de altfel să susținem uh, sectorul uleiului de măsline în Tunisia, chiar dacă trebuie să înțelegem că acest sector al uleiului de măsline este important și pentru țările din sudul Europei. Deci, trebuie să uh, fie uh, foarte clare două aspecte. În primul rând, e vorba de măsuri excepționale, uh, măsuri temporare, care nu vor dura mai mult de 2 ani. Și apoi, așa cum a propus și doamna raportor, ele trebuie să facă obiectul unui mecanism de evaluare și de salvgardare dacă aceste măsuri se dovedesc a fi contrare intereselor europene, atunci ele trebuie să fie suspendate. E datoria noastră să ajutăm Tunisia și trebuie de asemenea să liniștim și producătorii de ulei de măsline din uh, Europa. Mulțumesc că am încheiat cu intervențiile din partea grupurilor. Domnul Sera Rosante sunt uh, la procedura Catch the Eye. Tunisia traversa un period foarte... Mulțumesc, doamnă președintă. Tunisia trece acum prin momente dificile și cred că merită solidaritatea noastră. Această cură pentru uleiul de măsline cred că este o măsură care arată solidaritatea noastră față de Tunisia. Acest sector este foarte important pentru Uniunea Europeană și ca în orice relație bilaterală cu UE trebuie să luăm măsurile și precauțiile necesare pentru a garanta stabilitatea pieței interne și în același timp să impunem niște cerințe de calitate pentru importurile pe care le primim. Instanțele pertinente trebuie să aplice măsurile necesare pentru a evita eventuale dezechilibre ale pieței europene și pentru asta e nevoie de o monitorizare a cantităților importate. Această măsură cred că ar trebui să fie aplicată fără să creeze un precedent în procesul de negociere UE-Tunisia în ceea ce privește uh, o zonă de liber schimb. Mulțumesc și acum uh, doamna Ciufrida. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur că suntem uh, alături de tunisieni. Italia a fost uh, foarte solidară pe planul uh, migrației și ca și dumneavoastră, doamnă, doamnă comisar, sunt de părere că întreaga Uniune Europeană trebuie să fie solidară astăzi. Este de dorit ca cele 28 de state membre să fie implicate în propunerea Comisiei, în metodă, în analiza efectelor economice, tocmai pentru ca principiul solidarității să fie eficace. Însă instrumentul ales penalizează o anume regiune din Europa, Europa de Sud și în special Italia și un anume sector, cel al agriculturii. Și toate acestea fără să se fi făcut nici cea mai mică analiză de impact. ONG-urile din uh, Tunisia consideră că acest acord va fi ineficient pentru că um, se așteptau la altceva omologii noștri și uh, speră sper să își schimbe Comisia propunerea. Eu voi vota împotrivă. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Predsjedavajuća, želim odmah na početku reći da ću glasiti za. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun uh, că eu voi vota pentru aceste măsuri am uh, câteva rezerve, dar voi vota pentru, pentru că, votând pozitiv, trebuie să uh, înțelegem uh, și ce se înțelege pe piața europeană. Propunerile de amendament sunt foarte bune și cred că trebuie să înțelegem că importurile pe piața europeană Uh, se fac în interesul uh, unor intermediari în uh, Uniunea Europeană, însă foarte puțini folosesc uleiul produs în Tunisia. Și de ce? Această măsură este un fel de mesaj politic. Trebuie să sprijinim acest popor, trebuie să arătăm că cu decizia Parlamentului European, Tunisia va fi sprijinită. Dar aș dori să trag un semnal de alarmă Uh, să nu uităm că îi uh, sprijinim și pe intermediari și poate nu neapărat pe producătorii de ulei din Tunisia. Mulțumesc, Inanche Caputo, acum. Grazie, Presidente. deve tutti modi... Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană trebuie să însoțească procesul de democratizare a Tunisiei, trebuie să susțină economia tunisiană, însă nu trebuie să plătim noi uh, oile, olile sparte și anume agricultorii noștri. Există aici niște consecințe uh, pentru piața europeană și am prezentat niște amendamente împreună cu Comisia de Agricultură pentru a modifica acest text. În primul rând, pentru a limita efectele propunerii pentru un maxim de 2 ani. A doilea amendament se spune că um, uleiul trebuie produs doar în Tunisia și să se garanteze protecția consumatorilor. Un alt amendament care este foarte important stipulează un calcul lunar al acestor importuri pentru a vedea impactul său și pentru ca prețurile europene să nu scadă dramatic. În felul acesta putem uh, limita uh, consecințele acestei propuneri. E clar că dacă amendamentele nu se adoptă, atunci voi, voi vota împotriva întregii propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc. Încheiem acum procedura Catch the Eye și dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Cred că am avut o dezbatere bună care a dovedit că, într-adevăr, vrem să ajutăm Tunisia. Este o democrație fragilă, Uh, poporul tunisian uh, a dat dovadă de curaj spre deosebire de alte popoare vecine și știm uh, care sunt provocările pentru această țară, terorismul și așa mai departe, dar oamenii continuă să fie pe baricade și noi avem datoria morală să îi ajutăm. Economia a avut de suferit foarte mult și de aceea acest acord de liber schimb are potențialul nu numai de a sprijini economia, ci de a sprijini un parteneriat pe termen lung, dar și un proces de reformă și de reformare de uh, democratizare. Cooperăm cu guvernul din Tunisia pentru a identifica prioritățile, să ne asigurăm că uh, avem un uh, raport asimetric, că sunt incluse sau excluse domenii sensibile și că prioritățile sunt definite în comun, dar bineînțeles ascultându-i pe prietenii din Tunisia. Vom implica și societatea civilă, de altfel, de fapt, dialogăm foarte mult pe această temă cu guvernul tunisian, trebuie Uh, să, fie, să dea dovadă de transparență, de incluziune și de deschidere și trebuie să coopereze mână în mână cu uh, societatea civilă pentru că Tunisia are, spre deosebire de alții vecini, o societate civilă foarte vivace. Deci uh, aceste măsuri vor avea, măsuri, vor avea efecte foarte importante pe viitor, dar va dura ceva până vom vedea rezultatele. Să nu uităm societatea acută din Tunisia și credem că trebuie să sprijinim Tunisia pe termen scurt. Și una dintre măsuri este uh, încurajarea uh, uh, um, uleiului de măsline. Tunisia ne-a rugat să o sprijinim. Cum putem face acest lucru? Uh, cu o măsură importantă pentru Tunisia, dar uh, o contribuție foarte mică din partea noastră. Mai puțin de 2% din piața, piața totală de ulei de măsline este afectată. Vom uh, monitoriza de aproape situația și mm, am calculat și se pare că efectul asupra pieței noastre va fi infim. Am înțeles semnalele de alarmă exprimate de către eurodeputați, dar în orice caz cred că sunt exagerate și vom continua să urmărim situația îndeaproape. E vorba doar de 2 ani, să nu uităm e un mod concret de a sprijini Tunisia pe termen uh, scurt. Și va fi și un semnal uh, că solidaritatea nu sunt doar cuvinte frumoase, ci și că trecem de la vorbe la fapte și de aceea Comisia speră că va sprijini uh, raportoarea și uh, propunerea de la Comisia uh, INTA uh, mâine la vot. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Acum are cuvântul doamna raportor, doamna de Sarnez. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere și să spun că cred că aici avem cu toții un obiectiv comun și anume ne dorim ca, Turi ca Tunisia să reușească și să fie o reușită a tuturor tunisienilor. Două cuvinte despre acordul de parteneriat. Cred că este clar, mesajul este clar. Nu vrem doar un acord de liber schimb, nu vrem doar un acord comercial, dorim un parteneriat politic real cu Tunisia. Cerem Comisiei să dea dovadă de uh, imaginație și să implice realmente societatea civilă din Comisia. Și știu că doamna comisar uh, știe ce vrem să spunem. E foarte important ca tunisienii să își însușească aceste negocieri, să nu se trezească cu niște experți căzut din cer. Să fie chiar o treabă a tunisienilor și a europenilor. În legătură cu al doilea subiect, sigur că trebuie să ajutăm Tunisia pe termen scurt, de aceea avem nevoie de aceste măsuri de urgență și ați făcut bine că ați amintit că Tunisia le-a cerut. Nu s-a trezit comisia într-o zi și a zis, mm, haideți să facem așa. Uh, Tunisia a cerut acest lucru și trebuie ca toți colegii să asculte și să înțeleagă acest lucru în această seară. S-au spus uh, unele lucruri corecte despre acest subiect, dar s-au spus și unele lucruri eronate. Nu va crește volumul global al importurilor de ulei de măsline din Tunisia. Deloc volumul global va rămâne exact același. În plus, trebuie să uh, ne luăm toate precauțiile necesare. Am depus uh, amendamente la comisie și dacă vor fi votate mâine dimineață, cum au fost adoptate la comisie, după un an vom avea o evaluare precisă a situației. Și dacă vor apărea dezechilibre, ceea ce eu nu cred că va fi cazul, atunci Comisia va propune măsuri de um, adaptare. Și vreau să cer tuturor colegilor să fie la înălțimea solidarității pe care o uh, are Parlamentul nostru față de Tunisia. Tunisienii așteaptă un semnal de la noi mâine. Haideți să fim uh, la înălțime. Mulțumesc, mulțumesc. Dezbaterea comună se încheie. Votul propunerii de rezoluție.